dată. Trecem acum la vot. Es geht um den Beschluss des Rates zur Einführung. E vorba de decizia Consiliului pentru măsuri provizorii în ceea ce privește protecția internațională în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei. Zu dem Beschluss. Așadar, uh, sunt și amendamente din partea grupului EFDD grupul EFTD a depus amendamente de respingere. Veți vedea că la rezoluția legislativă FDD-ul însă a cerut exact uh, opusul, deci să nu vă surprindă faptul că veți vedea această, acest grup politic și pe lista de vot pentru și pe lista de respingere. Acum, la articolul 2, aliatul 1.a, vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 Amendamentul 7, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 8D. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 9D, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se respinge. 10D, prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 11D. Vot prin apel nominal. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Și mai e amendamentul 4. Vot prin apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul respinge. Trecem acum la propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 556 de voturi, 370 pentru, 134 împotrivă, 52 de abțineri. Trecem acum la proiectul de rezoluție legislativă. Avem amendamentul 3, cerere din partea mai multor grupuri politice prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 1 la referirea 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Abțineri? Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da? Închidem votul. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, procesele verbale ale reuniunilor de pe 16-17 septembrie